Buenas tardes. Bună ziua tuturor. Ședința comisiei de astăzi va fi condusă în limba spaniolă. În primul lugar, a la, a la președinta, la senyora... cer scuze din partea doamnei președinte Holmeier pentru că nu poate fi alături de noi uh, în această după masă. Trecem acum la ordinea de zi care v-a fost trimisă prin e-mail pe 25 octombrie 2019. Dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Sunt obiecții? Observații? Toată lumea e de acord? Bun, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. După cum știți, avem interpretare în 14 limbi și președinta uh, mulțumește cu amabilitate interpreților pentru faptul că li se dă posibilitatea deputaților să se exprime în limba maternă și amintește tuturor deputaților că toate documentele permanente, uh, pertinente pentru uh, comisie și pentru ședința de azi pe uh, site-ul cont, pe cont news. Adoptarea recomandărilor coordonatorilor. Rezumatul reuniunii de pe 8 octombrie 2019 cu recomandările coordonatorilor a fost uh, distribuit pe 22 octombrie. Dacă nu aveți obiecții, până la sfârșitul uh, acestei ședințe vom considera adoptate și recomandările coordonatorilor. Acum trecem la adoptarea proceselor verbale ale ședințelor de pe 25 uh, și 26 septembrie și 8 și 17 octombrie. Le-ați primit pe 7 noiembrie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Sunt obiecții, observații, atunci le considerăm adoptate. Și acum trecem la Primul punct de substanță de pe ordine de zi e vorba de negocierile privind regulamentul OLAF. Raportor este domnul Marinescu. Primul trilog interinstituțional a avut loc pe 5 noiembrie în Parlamentul European și pe baza regulii 74 se prevede ca la următoarea Uniune Uh, trebuie să fie informată întreaga. Deci la, la reuniunea care urmează după trilog, uh, comisia să fie informată. Nu este? Nu este domnul Marinescu în sală. Dacă vine mai târziu, putem să-i dăm cuvântul atunci. Trecem la punctul 5 descărcarea de gestiune 2018, bugetul general al UE, schimb de opinii cu domnul comisar Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, căruia îi urez bun venit în mod călduros și îi mulțumesc pentru disponibilitatea pentru această reuniune cu Comisia Cont. Profit de ocazie pentru a mulțumi domnului Brincat, membru al Curții de Conturi, care se află de asemenea alături de noi. Comisia noastră a trimis uh, o serie de întrebări în scris, domnule comisar, și uh, toți deputații din comisie au primit răspunsurile domnului Avramopoulos, așa că Acum, uh, fără mai pierde vremea, dau cuvântul domnului Brinca și îl rog să ne prezinte observațiile sale în aproximativ 10 minute. Vă rog, domnule Brinca. Good afternoon, honorable chair. Bună ziua, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, stimate domnule comisar Avramopoulos. Reprezint astăzi Curtea de Conturi și mă voi referi la capitolul 8 din uh, um, anul, raportul anual pentru anul 2018. Avem un capitol separat pentru securitate și cetățenie în raportul nostru anual, care se referă și la legalitatea și la regularitatea cheltuielilor Uniunii Europene. Concluziile din acest domeniu uh, fac parte din concluziile noastre generale și din evaluarea ratei de eroare din uh, legătură cu bugetul european în general. Și nu este o evaluare specifică privind cheltuielile, pentru că reprezintă doar 2% din bugetul total al UE. Pentru 2018, cheltuierile în acest domeniu au fost de 2 miliarde de euro. Curtea de conturi recunoaște faptul că interesul public și politic în legătură cu acest domeniu este mult mai mare decât partea din bugetul UE pe care o reprezintă. De aceea am hotărât nu doar să testăm tranzacțiile, ci și să evaluăm uh, funcționarea sistemelor de gestionare și control din statele membre. Și de la Direcția Generală pentru Migrații și Afaceri Interne din Comisie. Ne-am concentrat pe evaluarea performanței în legătură cu anumite aspecte cruciale din politicile de migrație ale UE. Rezultatele pot fi găsite în rapoartele noastre speciale SR 2000 2019 uh, privind noile sisteme uh, pentru gestionarea frontierelor SR2429 uh, privind azilul, relocarea și returnarea migranților, care va fi publicat miercuri și am înțeles că s-a prevăzut o reuniune pe acest subiect cu comisia dumneavoastră luna viitoare. Și, de asemenea, studiile noastre privind Frontexul, uh, de care mă ocup tot eu. Activitatea noastră pentru uh, raportul financiar pentru 2018 a arătat că e marjă ca să se folosească mai bine fondurile europene din acest cadru financiar multianual. De exemplu, asigurând că statele membre rambursează acțiuni doar când toate condițiile de plată au fost respectate și contractele să fie acordate doar după o evaluare potrivită și consecventă a tuturor criteriilor de selecție ne bucurăm că rata de punere în aplicare în programele naționale a crescut semnificativ. Comisia a aprobat mai multe cheltuieli în 2018 decât cumulat în ceilalți trei ani precedenți. Dar, totuși, în contextul actual și cu presiunile migratoare actuale și cu uh, preocupările legate de securitate, statele membre încă nu cheltuiesc toate fondurile europene uh, de, uh, pe care le au la dispoziție pentru a gestiona fluxurile migratoare sau pentru a îmbunătăți controlul granițelor noastre externe. E de înțeles faptul că sume încă nu sunt cheltuite și astfel va crește presiunea asupra sistemelor naționale aș, uh, spre sfârșitul cadrului financiar multianual anual. Capitolul 2 din rapoartele noastre anuale elaborează în legătură cu impactul întârzierilor de prăți în, din fondurile europene. Auditul nostru privind sistemele de gestionare și control din șapte state membre ale autorităților care se ocupă de a pune în aplicare a programelor naționale arată că autoritățile în general au făcut suficiente controle pentru a răspunde condițiilor din regulamente. Același lucru este valabil și pentru procedurile interne de la DG Home pentru evaluarea cererilor de granturi și pentru uh, cererile de autorizări de plăți. Atunci când am identificat că e nevoie de îmbunătățiri, când vine vorba de verificarea cheltuielilor sau controlul uh, procedurilor de achiziție și selecție, am făcut observații specifice care au fost în general acceptate de autoritățile naționale vizate. În ceea ce privește performanța, activitatea noastră a arătat că statele membre nu folosesc întotdeauna indicatori potriviți la nivel de proiect. Rezultatul este faptul că regretăm că impactul proiectelor finanțate nu poate fi măsurat corect în aceste circunstanțe. În încheiere, mulțumesc domnului comisar și Direcției Generale Home pentru buna cooperare de-a lungul auditului nostru. Mulțumesc! Muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului comisar. Vă rog. Thank you. Glad to be with you again and I would like to start by expressing Mulțumesc, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Aș dori să încep prin a-mi exprima mulțumirile față de dumneavoastră și toți colegii pentru cooperarea din acești ultimi ani. Mă bucur să fiu din nou în fața dumneavoastră a Comisiei de Control Bugetar pentru ultima dată. Și aș dori să-mi exprim uh, mulțumirea și domnului Brincat pentru cooperarea de-a lungul acestor ani. Sunt convins că reuniunea de astăzi va reuși să clarifice multe lucruri ce țin de gestionarea celor mai importante elemente din ultimii cinci ani. Astăzi avem o discuție, o discuție deschisă în ceea ce privește rezultatele anului uh, financiar 2018, atât în domeniul migrației, cât și în domeniul uh, securității. După cum știți, este ultima dată când mă adresez uh, comisiei dumneavoastră și Um, este o excelentă oportunitate de a face un rezumat al progreselor obținute în ultimii ani și mai ales în anul 2018. În ultimii cinci ani, credeți-mă, am încercat să găsim soluțiile cele mai bune, cele mai uh, durabile pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de protecție internațională să pentru a reduce uh, stimulentele pentru uh, migrația nereglementată, pentru a ne proteja mai bine frontierele externe, dar și pentru a crea um, căi legale și sigure. Tocmai în acest uh, spirit am creat bazele pentru o uh, politică de migrație uh, cuprinzătoare, care să ofere rezultate bazate pe, responsabili- pe responsabilitate și solidaritate. În același timp, am propus o abordare europeană privind securitatea cu scopul de a avea o uniune eficace a securității. Trebuie să recunoaștem că mai este cale lungă de bătut. Însă, în 2018 am continuat să oferim instrumentele potrivite pentru urmărirea acestor obiective. Aș dori să încep cu migrația. În 2018, Comisia a venit cu propuneri concrete pentru a aborda migrația astfel încât să ne protejăm mai bine frontierele externe, oferind agenției uh, pentru, de pază de coastă și de frontieră sprijin pentru a uh, și competențe pentru a sprijini statele membre, inclusiv polițiști de frontieră în număr de aproximativ 10.000. Acest lucru va deveni realitate începând cu decembrie al acestui an, cu intrarea în vigoare a acestui nou regulament. Apoi, să consolidăm returnările prin reformarea directivei privind returnările. În același timp, încercăm să creștem numărul căilor legale pentru a ajunge în Uniunea Europeană și, nu în ultimul rând, ne dorim să modernizăm regulile de vize pentru Uniunea Europeană pentru modificarea, prin modificarea legislației privind codul vizelor asupra căreia s-a căzut de acord de către colegiuitori. De asemenea, vrem să reformăm sistemul de informații privind vizele. Aceste reforme ne vor oferi instrumente noi pentru gestionarea eficace a migrației. Implementarea rapidă va fi crucială pentru a obține rezultatul dorit. Cifrele din 2018 reflectă rezultatele tangibile ale eforturilor noastre continue, în special numărul în ceea ce privește numărul trecerilor uh, nereglementate, care au scăzut uh, sub nivelul dinainte de criză. Peste 25 de mii din migranții cei mai vulnerabili um, au fost relocalizați în Uniunea Europeană cu sprijin uh, fondurilor europene. Fonduri care au ajutat statele membre care se confruntă cu o mare uh, Uh, presiune din punct de vedere al migrației. Începând din 2015 până acum, Grecia a primit 2,2 miliarde de euro pentru a aborda mai bine uh, provocările în domeniul migrației și protecției frontierelor. Italia a beneficiat de pe urma aproximativ 1 miliard de euro. Și continuăm să oferim acest sprijin. În 2018, Uh, fondul de azil uh, și migrație a sprijinit statele membre pentru a returna aproximativ 40 de milioane de 40 de mii de persoane, comparativ cu 16.000 în 2017. Însă, așa cum, s-a, cum am spus, mai este mult de făcut. S-au făcut uh, mari progrese, însă regret în special uh, faptul că statele membre nu au reușit să cadă de acord asupra unui sistem de azil echitabil și um, eficient. Avem nevoie în mod urgent de o reformă aprofundată a regulilor privind azilul. Împreună cu frontiere externe mai puternice, acest lucru ne va permite să facem față oricăror provocări viitoare în mod colectiv și echitabil. În acest context, mă bazez pe Parlamentul European să sprijine uh, munca asupra unui nou pact de migrație uh, și azil, așa cum a fost el anunțat de către doamna președintă aleasă. De asemenea, dorim să avem parteneriate strategice cu state terțe. Un element cheie este cooperarea cu Turcia, conform uh, declarației UE-Turcia. În 2018, aceasta a continuat să reducă numărul de sosiri și numărul de vieți pierdute pe mare. Reiterez, uh, față, am reiterat în fața omologilor mei turci la vizita mea din Ankara de luna trecută că trebuie să ne continuăm uh, implicarea și cooperarea. Acum despre securitate. Atacurile teroriste atroce cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în, în anii precedenți a arătat că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare europeană, dar și internațională pentru a combate amenințările teroriste. În 2018, Comisia a propus um, a prezentat o propunere legislativă pentru a combate terorismul și crima organizată, consolidând uh, regulile privind utilizarea explozibilor, facilitând uh, schimbul de informații privind uh, infracțiuni financiare și oferind autorităților naționale instrumentele pentru a încheta și urmări infracțiuni în era digitală. Însă munca noastră nu s-a oprit aici. Combaterea radicalizării a fost o altă prioritate continuă. Daesh a fost, a fost, a fost învins pe teren, însă acum uh, câmpul de luptă este pe internet. Este ceva uh, pe care uh, ce am putut constata în 2015 deja, când am creat forumul UE pentru internet. În 2018 am, mers, am mai făcut un pas și am propus reguli la nivelul Uniunii Europene pentru a preveni diseminarea conținuturilor teroriste online. Mă bucur că au început de curând trialoguri și sunt convins că Parlamentul European va contribui la adoptarea rapidă a acestor propuneri. De asemenea, am lucrat pentru a uh, umple golurile de informații și a, pentru a permite sistemelor de informații UE să um, lucreze împreună. Statele membre acum, de partea lor, trebuie să asigure implementarea completă a noilor reguli. Toate aceste activități privind migrația și securitatea au fost uh, susținute de un buget crescut în programarea noastră pentru CFM. Acest uh, buget ne-a permis să, sprijini, să ne sprijinim uh, eforturile Um, în mod consecvent și numai cu un uh, număr limitat de rezerve țintite. În ceea ce privește rezultatele raportului Curții de Conturi, mă bucur să văd că nu s-au găsit uh, probleme în ceea ce privește implementarea programelor naționale ale statelor membre, nici în domeniul uh, azilului, securității și migrației, Uh, și a fondului aferent, nici în ceea ce privește fondul de securitate internă. Așa cum Curtea de Conturi a putut constata, în 2018, statele membre și-au crescut uh, eforturile pentru implementarea programelor naționale și acum ne așteptăm ca această tendință pozitivă să continue. Mă bucură de asemenea uh, declarația curții că um, procedurile DigiHome pentru evaluarea propunerilor de granturi uh, Uh, sunt uh, eficace și bine documentate. De asemenea, auditul, mecanismul de audit intern a funcționat în mod eficace. Acest lucru este confirmat de faptul că singurele slăbiciuni identificate de curte uh, față de, în legătură cu Spania au fost um, deja um, adresate înainte um, să le sesizeze curtea. De asemenea, s-au făcut eforturi pentru respectarea principiilor privind un bun management financiar. Mă bucur că Curtea a confirmat uh, avizul nostru privind uh, cele cinci agenții rămase pentru 2015, uh, 2018. Acum, pe scurt, aș dori să mă refer uh, la uh, EASO. Știm cu toții uh, că acesta s-a confruntat cu probleme grave de guvernanță în trecut. Uh, și va dura ceva până când să consolidăm cadrul de guvernanță internă, până când vom reuși să restabilim transparența și să recâștigăm încrederea. Însă, suntem cu toții de acord că măsurile luate pentru îmbunătățirea guvernanței agenției au dat deja rezultate pozitive. Sunt convins că noul director, noua directoare executivă, Nina Gregori, și-a preluat postul în iunie 2019, va continua cu această muncă și va asigura implementarea tuturor um, recomandărilor pentru a restabili credibilitatea EASO. Sprijinim planul de acțiune de guvernanță al EASO lansat în vara lui 2018, munca nefiind încă încheiată, așa cum uh, o arată și uh, avizul uh, calificat al curții pe acest subiect. Vom continua să monitorizăm situația, ne vom asigura că agenția dă curs recomandărilor curții în mod rapid și eficient. Acum, privind către uh, provocările ce ne așteaptă în viitor, privind azilul, Comisia a făcut o propunere în 2016 să transforme EASO într-o uh, agenție, uh, în adevăratul sens al cuvântului, pentru azil la nivel european, astfel încât să-și poată mai bine exercita mandatul. În 2018, Comisia de asemenea a propus ca EASO să fie consolidat în continuare pentru a putea oferi statelor membre uh, sprijinul necesar. Fac apel la dumneavoastră și la statele membre să asigure adoptarea rapidă a acestor propuneri legislative. Stimați membri ai Parlamentului European, finanțarea pentru migrație și securitate a, sprij, a servit pentru a finanța politici ce îi vizează direct pe cetățenii europeni. Cetățenii, pe bună dreptate, se așteaptă la soluții din partea noastră. Tocmai de aceea este crucial să implementăm aceste politici și să continuăm să monitorizăm situația la fața locului. Pentru a face acest lucru, trebuie să asigurăm finanțarea adecvată a acestor politici pentru următorii ani. De asemenea, pentru asta mă, sprijin pe, mă bazez pe sprijinul acestui Parlament, așa cum s-a întâmplat în trecut. Aș dori să-mi exprim gratitudinea și recunoștința față de dumneavoastră pentru sprijinul oferit pentru a Uh, putea produce rezultate în domeniul migrației și securității în aceste vremuri pline de provocări. Valorile noastre europene, comune, care ne unesc, au fost motorul deciziilor și muncii noastre în ultimii cinci ani. Cu toții putem fi mândri de această moștenire. Cred, sper că această excelentă cooperare și încredere reciprocă va continua și în viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Muchas gracias, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum aș dori să dau cuvântul membrilor comisiei noastre. Vom începe cu doamna Vincic, care uh, o înlocuiește pe raportoarea noastră, doamna Holmeier. Mulțumesc! Cum doamna Holmeier nu este prezentă astăzi, doresc să uh, mulțumesc curții de conturi și domnului Brincat în numele dumnea ei Uh, doresc să mulțumesc și comisiei uh, pentru răspunsurile cuprinzătoare ce vor uh, fi luate în considerare la raportul pentru descărcare. Doamna Holmeier are câteva întrebări. În tabel lipsesc anii când au fost comandate studiile și când au fost publicate. De asemenea, ar vrea să știe cum a folosit Comisia rezultatele acestor studii, mai exact care au fost măsurile concrete adoptate. De asemenea, dorește să știe uh, cum se face că cele cinci studii menționate nu au fost publicate. În răspunsul său la întrebarea numărul 16, Comisia subliniază că autoritățile elene uh, sunt uh, consiliate întotdeauna ca minorii nensoțiți să fie eliminați, din, cât, să fie scoși cât se poate de repede din hotspot-uri. Care sunt problemele persistente în acest domeniu? Comisia Um, descrie o evoluție pozitivă în hotspoturile italiene, unde um, timpul petrecut de minori neînsoțiți uh, um, în aceste hotspoturi a scăzut. Există astfel de îmbunătățiri și în Grecia și care este situația în Grecia și Italia în, în legătură cu alte tipuri de migranți vulnerabili, de exemplu persoane cu dizabilități sau femei gravide. În ceea ce privește returnarea, ce dorește să facă Comisia împotriva faptului că în Grecia um, persoanele care trebuie returnate nu sunt returnate conform legislației existente. Ce fel de măsuri ia Comisia Europeană pentru ca Uh, fondurile UE să nu fie abuzate și folosite în, obiect, în uh, scopuri uh, nelegitime, ci pot fi folosite numai pentru a ajuta pe migranți. Care este cauza că fondurile, pentru faptul că fondurile europene sunt folosite în alte scopuri? Apoi, o întrebare privind asistența tehnică. Consideră Comisia că există nevoie de a se acorda asistență tehnică suplimentară pentru autoritățile locale? Și în răspunsul la întrebarea 24, Comisia spune că o solicitare de rambursare uh, o solicitare de rambursare s-a făcut a fost apusă sub semnul întrebării de anumite state membre cum dorește, cum solicită Comisia acești bani înapoi și când crede Comisia că va uh, putea obține întreaga sumă, împotriva căror state membre se fac solicitări de uh, rambursări. Comisia uh, este rugată uh, să, să transmită în scris împotriva căror state membre s-au făcut sau către care state membre s-au solicitat ce fel de sume. Consideră Curtea de Conturi că există nevoie de a îmbunătăți asistența tehnică sau uh, sprijinul uh, tehnic. Curtea de conturi în acest context a putut să îmbunătățească uh, îmbunătățiri în ultimii ani și unde consideră Curtea de Conturi că ar fi nevoie de simplificări. Muchas gracias. A continuación. Mulțumim foarte mult și acum o să dăm cuvântul raportorilor din umbra. Începem cu doamna Pinkova din partea socialiștilor și democraților. Thank you, Madam Vice Chair. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Mulțumesc, domnule Avramopoulos. Evident, este clar pentru toată lumea că activitatea depusă este foarte importantă și tocmai de aceea informațiile furnizate sunt deosebit de însemnate pentru noi. Aș avea câteva întrebări. Prima întrebare se referă la rata redusă de absorpție a fondului din Fondul pentru Integrare și Fondul Intern pentru Securitate, lucru care a fost deja menționat. Și aș fi vrut să vă întreb ce face Comisia pentru a ajuta statele membre în așa fel încât să poată crește acea rată de absorpție pentru aceste două fonduri și pentru a reduce erorile? Cum anume specific susține statele membre pe aceste chestiuni? O a doua întrebare se referă la munca depusă de către cele șase agenții care susțin DigiHome Aș fi vrut să înțeleg felul în care Comisia coordonează munca desfășurată de către aceste agenții și cum anume putem trage învățăminte din implementarea bugetului și a politicilor până în prezent, în așa fel încât să evităm uh, pe viitor ca anumite greșeli să nu mai fie uh, comise din nou. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șestil, din partea Renew. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea raportului de activitate pentru DG Migrație, care deja completează raportul anual 2018 din partea Curții de Conturi referitor la gestiunea și performanța bugetului Uniunii. E adevărat că DG Migrație nu reprezintă decât 2% din buget, dar este totuși una din direcțiile generale cele mai simbolice, având în vedere politicile desfășurate și mandatul precedent a fost plin de activitate. Am avut criza refugiaților din Siria, situația din Mediterana, nevoia de securitate la frontiere, lupta împotriva migrației clandestine, implementarea unei politici de returnare credibilă și, evident, instaurarea unei politici armonizate în în materie de azil și de migrație. Aceste misiuni, evident, trebuie să le continuăm și pe viitor în acest mandat. Uniunea Europeană trebuie să aibă rezultate pe aceste subiecte pentru că e vorba de credibilitatea sa. Raportul anual al Comisiei a subliniat faptul că Direcția Generală a gestionat destul de bine aceste fonduri, mai ales apelurile de oferte, cererile de finanțare, dar mai sunt totuși lacune în ceea ce privește aplicarea regulilor pentru achiziții publice și neajunsuri în gestionarea Fondului Azil, Migrație și Integrare integrare și Fondul pentru Securitate Internă, care, într-adevăr, aici e vorba de o gestiune partajată împreună cu statele membre. Domnule comisar, în raportul de activitate, Direcția Generală a indicat faptul că rata de returi este per total de 41,3% sau 35,6% înspre țări terțe. Aceste cifre tot scad din 2016 până în prezent, ori acest lucru ar trebui să fie o prioritate și au fost acordate bugete semnificative acestui lucru. Ce măsuri au fost luate sau sunt în curs de a fi luate tocmai pentru a spări această rată care în continuare e foarte slabă de ani de zile în ciuda bugetelor alocate? Și ce se întâmplă cu acordurile de readmisie cu țările din Maghreb pentru care Comisia a primit un mandat din partea statelor membre de ani de zile? Ce, cum stau discuțiile și în ceea ce privește țările din Sahel? Um, Curtea de Conturi consideră că fondurile necheltuite sporesc și acest lucru reprezintă o presiune asupra statelor membre pe măsură ce programele acestea se încheie. Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a remedia acest lucru? Un al treilea aspect. În declarația sa de asigurare, Direcția Generală indică șase rezerve pe programele cele mai importante. Curtea a subliniat anumite întârzieri în adoptarea acestor programe, în evaluarea mm, subvențiilor acordate și de aceea Curtea cere un mai bun, mai bun control al procedurilor. Ce măsuri specifice ați luat pentru a spări performanța acestor programe și mai ales regularitatea, legalitatea achizițiilor publice, care sunt mijloacele uh, utilizate pentru a spori aplicarea indicatorilor de performanță. Și aș dori de asemenea să evoc împreună cu dumneavoastră și felul în care au fost luate anumite măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea burselor, pentru a reduce rata de eroare existentă în acest sector. Aș dori să știu dacă situația se îmbunătățește. Apoi, planul de acțiune de luptă împotriva traficului cu migranți. De asemenea, acesta a fost recent instaurat în 2018 și aș dori să știu dacă a fost pe deplin implementat și eventual dacă deja avem rezultate pozitive. Și în final, care este bilanțul dumneavoastră în ceea ce privește Eurosul, care gestionează frontierele și mai uh, Uh, în mod mai pe larg care sunt, care sunt impresiile dumneavoastră în ceea ce privește programul Smart Border. Mulțumesc foarte mult și din partea versilor, domnul Pexa. Am să vorbesc în limba germană. Eh, geehrter Herr Comisar. Stimate domnule comisar, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vă adresa întrebări. Pentru mine, pe mine mă interesează situația din Libia. Ce face Comisia pentru a se asigura că autoritățile sprijinite de Uniunea Europeană nu încalcă drepturile omului? Ce fel de tipuri de control există pentru a urmări munca autorităților libiene și apoi Ă, și modul în care cheltuie fondurile și modul în care lucrează. Mulțumesc! Como no tenemos presente... Având în vedere că raportorii din umbră din partea celorlalte grupuri politice nu sunt de față, o să dăm din nou cuvântul domnului comisar, în așa fel încât să poată răspunde la întrebările deja formulate. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mai întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări care sunt foarte, foarte importante. Dați-mi voie să încep cu situația copiilor, a minorilor. Am spus în nenumărate rânduri faptul că siguranța, securitatea minorilor, mai ales cei care nu sunt însoțiți, ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți. Și am tot repetat acest lucru Uh, față de toate statele membre și față de toate aceste autorități și am pus presiune asupra lor, adică e nevoie de acțiune rapidă. În Grecia, cu sprijinul uh, Uniunii Europene, au fost luate măsuri pentru a asigura securitatea minorilor neînsoțiți în centrele de primire, hotspot-uri. Uniunea Europeană a finanțat de asemenea măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de trai și asistența acordată aceștor solicitanți vulnerabili în hotspoturi. Dar, da, într-adevăr, situația în continuare este una dificilă. În 2019, datorită sprijinului nostru, Grecia a pus la punct o strategie pentru minorii neînsoțiți, care acum este în curs de adoptare și Comisia, pot să vă asigur, uh, monitorizează îndeaproape situația. De asemenea, am înțeles că Ministerul uh, Grec pentru Protecție Civilă a solicitat relocarea aproape 5.000 de minori prezenți în uh, Grecia. În Italia, minorii neînsoțiți sunt transferați înspre facilități specializate dedicate primirea acestor minori, aproape imediat după uh, sosire. În ultimii 5 ani, 5.000 de activități și proiecte care ținteau minorii au fost implementate în cadrul politicii Fondului pentru Migrație și Azil și suma totală a contribuției europene este de 550 de uh, milioane de euro. 50 de milioane din fond sunt uh, utilizate pentru a susține eforturile de creare a acestor facilități specifice pentru minori în Grecia. Încă 19.000 de minori au fost astfel relocați și încă 25.000 au putut fi relocați în perioada 2013-2014-2018. Din 2017 încoace, Comisia și agențiile europene, Uniunii Europene, și-au uh, intensificat eforturile pentru a susține statele membre. Câteva elemente importante. Protecția S-a numit un, uh, o autoritate pentru protecția minorilor cu, care intervine în hotspoturile din Grecia și avem un sistem de de custodie pentru uh, copiii care uh, ajung uh, pe teritoriul Uniunii Europene și care vin din, prin anumite țări de tranziție. Acum, în ceea ce privește hotspoturile, Comisia colaborează îndeaproape cu autoritățile elene la nivel financiar, politic, dar și operativ, tocmai pentru a face față unei situații extrem de dificile pe teren de fapt, avem contacte zilnice cu reprezentanța noastră, atât la Atena cât și pe insule. Iar rolul autorităților naționale în gestionarea situației pe teren este în continuare deosebit de important. Autoritățile elene sunt cele care până la urma urmei uh, conduc întregul proces. Comisia Europeană doar susține și atunci înțelegeți că nu putem să înlocuim autoritățile elene. Provocarea majoră cu care ne confruntăm acum sunt fluxurile uh, migratorii și e vorba de o provocare la nivel european. Și deci, de aceea, acest lucru a fost o prioritate încă de la bun început din, pentru Comisia Europeană. Trebuie să facem tot ce putem pentru a furniza în continuare sprijin autorităților naționale. Și astăzi putem spune că e clar și urgent. E nevoie în continuare de măsuri pentru a slăbi presiunea cu care se confruntă aceste regiuni insulare în materie de fluxuri migratorii. Bugetul european a susținut Grecia, după cum am spus, și am spus asta chiar în prezentarea mea inițială. E vorba de 2,2 miliarde de euro din 2015 încoace. Este cel mai mare sprijin financiar oferit unui stat membru pentru migrație, dar nu numai, și la nivel operativ și la nivel tehnic. Cu toții suntem conștienți cât de dificilă este situația în insule Elene și suntem conștienți cât de grele sunt condițiile pentru migranți. În octombrie 2019, la sfârșitul octombrie, erau peste 33.000 de migranți prezenți în uh, hotspoturile de pe insule, iar noua legislație Elena în materie de primire și azil, adoptată de către Parlament, uh, aceasta a fost adoptată de Parlament în 21 octombrie. Și acum așteptăm notificarea oficială a intrării în vigoare a acestei legi din partea autorităților elene. Comisia a început deja să examineze textul pentru a ne asigura că acesta respectă pe deplin achiul comunitar. Obiectivul în continuare este să avem o proceduri cât mai eficiente și să nu punem în pericol drepturile fundamentale și va fi în continuare un element important pentru a putea decongestiona insulele elene, uh, luând măsuri pentru a-i uh, returna pe cei care trebuie să fie returnați sau pentru a transfera pe cei care fac parte din categoriile vulnerabile. Și avem contacte zilnice cu autoritățile elene, atât la nivel politic cât și la nivel te- uh, tehnic. Acum, în ceea ce privește Turcia, aș dori să spun câteva cuvinte pentru a răspunde la întrebarea referitoare la declarația UE-Turcia. Declarația UE-Turcia în continuare dă roade. Mai întâi, pentru că ne permite să, lansăm, să salvăm vieți și pentru că îngrădește fluxurile migratorii. În continuare lansăm un apel Turciei pentru a-și intensifica eforturile în ceea ce privește plecările înspre Cipru. Mai mult de 24.000 de civili au nevoie de protecție și trebuie să fie relocați în cadrul acestei declarații în Uniunea Europeană. Comisia, în mod periodic, lansează un apel Comisiei pentru a implementa pe deplin acordul. Și nu numai un apel, și către toate statele membre. Este uh, uh, un element important în dialogul pentru liberalizarea vizelor. Acum, în ceea ce privește returnările înspre Turcia, am accelerat eforturile. 360 de sirieni au fost uh, trimiși dinspre insulele Elene înspre uh, Turcia și în total 200 2500 de persoane au fost astfel returnate încă din, 2000, din martie 2016 până în prezent. Autoritățile uh, prioritizează eficiența procedurilor. Aproape 11.500 de persoane au fost astfel returnate înspre țări terțe din martie 2016 prin uh, sistemul de uh, returnare voluntară și asistență acordată în cadrul acestuia. Acum, facilitatea pentru refugiați în Turcia. După cum știți, în Turcia sunt peste 4 milioane de refugiați, din care 3,6 milioane sunt sirieni. Și Turcia face eforturi imense pentru a le oferi ajutor umanitar și pentru a le oferi uh, sprijin în materie de dezvoltare. Sprijinul Uniunii Europene pentru această facilitate pentru refugiați în Turcia reprezintă un element cheie în cooperarea noastră cu această țară. Este un sprijin nu din partea către guvernul turc, ci către partenerii noștri pe teren pentru acești, aceste 4 milioane de refugiați, cu rezultate extrem de tangibile. Finanțarea oferită până în prezent a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și a standardelor de protecție pentru refugiații sirieni și pentru comunitățile gazdă în uh, Turcia. Spre exemplu, acces la învățământ, pentru sute de mii de copii sirieni și pentru un milion de uh, refugiați au fost acoperite uh, cheltuielile zilnice sub forma numerarului. De asemenea, au fost oferite îngrijiri de sănătate. Mi-a spus o întrebare importantă în ceea ce privește autoritățile locale și regionale. În timp ce majoritatea acestei finanțări se face printr-o gestionare făcută de către uh, gestionare partajată împreună cu statele membre, cu toate acestea, autoritățile locale și regionale, precum și organizațiile societății civile, pot beneficia de acest fond direct. Fondul este gestionat direct de către uh, Comisia Europeană, prin diferite acțiuni ale Uniunii. Sprijin în momentul de față comunități locale și regionale prin acțiunile Uniunii și prin uh, asistență de urgență. Acest lucru se întâmplă în cazurile în care regiuni sau comunități pot să participe la proiecte în calitate de co-beneficiari. O mare parte din finanțarea noastră are un impact direct asupra comunităților și a regiunilor și vă voi da trei exemple în acest sens. Gestionarea a KRTP prin uh, înaltul comisariat ONU pentru refugiați la Lesbos, pe insula Lesbos, um, s-a concretizat prin uh, sprijin financiar acordat municipalității Lesbos sau uh, s-a uh, îmbunătățit infrastructura pentru furnizarea de apă pe uh, hotspot și în capitala unei alte insule elene. În Italia, de asemenea, uh, un program luptă împotriva exploatării migranților cu ajutorul a cinci regiuni. Comisia, prin Fondul pentru uh, Migrație și Azil, pentru 2021, 2027 eh, a prevăzut uh, măsuri pentru a spori implicarea autorităților locale și regionale în gestionarea programelor. Include de asemenea stimulente pentru statele membre, cum ar fi o rată mai mare de cofinanțare pentru proiectele de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, ordinul de recuperare a 27.000 care va fi plătit de Grecia în următoarea săptămână. Serviciile mele vor pregăsi o listă cu toate celelalte ordine de recuperare încă nepuse în aplicare. Acum, în ceea ce privește controlele la comisie, cele șase agenții descentralizate pentru care Direcția Generală Parteneră este DG Home, toate acestea au personalitate juridică și își respectă propriile regulamente financiare și sunt gestionate de un consiliu director în care sunt reprezentate statele membre și doi reprezentanți ai Comisiei. Comisia nu are drept de veto asupra deciziilor luate de consiliile de gestiune pentru uh, monitorizarea activității agențiilor, DG Home a creat o strategie de control uh, pentru supravegherea și monitorizarea agențiilor descentralizate care primesc uh, contribuții financiare de la bugetul european. Agențiile um, fac obiectul unor descărcări de gestiune individuale pentru punerea în aplicare a bugetelor lor în acest scop un uh, raport anual de activitate consolidat, sprijinit de uh, Consiliul Director, este trimis în fiecare an Parlamentului European și Consiliului. Și aceasta este baza pentru procedurile lor de descărcare de gestiune. M-ați spus de asemenea o întrebare în legătură cu traficul de ființe umane. Comunicarea după strategia UE 2012-2016 identifică priorități țintite și acțiuni depuse în aplicare pe termen scurt. Comisia a demonstrat că este motivată să lupte împotriva traficului de ființe umane în rândul priorităților și acțiunilor sale prioritare, conform mandatului coordonatorului de luptă împotriva traficului de ființe umane, cooperând cu statele membre, societatea civilă și organizațiile internaționale. Proiectele în curs cu DigiHome finanțează um, acțiuni în, uh, în valoare de 4,6 milioane. Rapoarte de progres și statisticile din 2018 prezintă acțiunile UE pentru protecția copilului și alte acțiuni din 2017 și 2018. Acum doresc să vă spun câteva lucruri despre relocare. 34 de 1700 de migranți au fost relocați din septembrie 2015 și până acum. 12.700 din Italia și 22.000 din Grecia. Anul trecut, 1500 de persoane au fost relocate din Italia și Grecia, conform deciziilor uh, Consiliului din 2015. Aproximativ 95% din uh, solicitanții eligibili au fost relocați cu succes. Suntem gata să sprijinim în continuare relocarea voluntară financiară. Nu putem să ne bazăm uh, în continuu pe măsurile ad hoc. Eforturile noastre se bazează pe reformarea sistemului european de azil, pe baza solidarității și uh, împărțirii responsabilității. Acum, în legătură cu relocarea. Uh, programul UE de relocare lansat în 2017 ne-a permis să primim peste 50.000 de solicitări eh, din eh, statele membre în 2018 și 2019. Până pe 7 octombrie 2019, 39.300 eh, de relocări au avut deja loc în cadrul programului. Deci rata de punere la aplicare este de aproximativ 78%. 500 de, mii de euro, milioane de euro din fondurile europene sunt disponibile pentru a sprijini eforturile de relocare ale statelor membre. În ciuda rezultatelor bune obținute prin uh, aranjamentele ad hoc, e nevoie de un cadru structurat european pentru relocare în viitor. Când vine vorba de hotspoturile din Italia, aș dori să spun următoarele. în urma scăderii numărului sosirilor în 2018 și 2019, uh, sistemul de primire din linia 1 în Italia a suferit mai, mult mai puțină presiune decât în 2017. Doar migranți în așteptarea unei relocări voluntare rămân în hotspot-uri mai mult de câteva zile la o masă, rotund, o, o masă rotundă tehnică privind hosturile va fi organizată în Italia înainte de sfârșitul anului pentru a evalua situația actuală și pentru a discuta despre posibilități de îmbunătățire a sistemului pentru a gestiona noile sosiri. Aproape am terminat cu răspunsurile. S-au pus uh, multe întrebări diferite, dar toate importante. Sper că nu uit pe nimeni în răspunsurile mele. În ceea ce privește rata mică de absorție în anumite statele membre, Comisia își oferă sprijinul constant pentru a îmbunătăți rata de punere în aplicare, mai ales în cazurile cele mai urgente. Ați făcut referire și la migranții din Libia și situația din această țară. Pot să vă spun că situația este în continuare foarte complicată și haotică din punct de vedere politic. Grație finanțării europene din Fondul Fiduciar de Urgență pentru Africa și grație activității agențiilor ONU s-au obținut următoarele rezultate. Deschiderea facilității de uh, plecare de la Tripoli evacuarea peste 4.000 de persoane care aveau nevoie de protecție internațională, returnarea voluntară acasă a peste 49.000 de migranți din 2017. Paza de coastă libiană continuă să salveze vieți. Peste 8.100 de persoane au fost salvate în 2019 până acum. În fine, în ceea ce privește data de returnare în 2018 rata de returnare a scăzut la 35,63% mm, de la 36 și ceva la sută în 2017. Este evident că e nevoie de eforturi suplimentare. Este important să subliniem faptul că această scădere se explică mai ales prin numărul uh, mai scăzut uh, de uh, persoane uh, din țări, din, în Balcani, de persoane care se află în Balcanii de vest. Rata s-a apropiat sau depășit 100% în ultima vreme și mai multe informații se regăsesc în răspunsurile în scris la întrebările care au însățit procedura de discretare de gestiune. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Brinca, doriți să răspundeți și dumneavoastră la întrebări? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că s-a pus o întrebare care a fost adresată în mod direct curții de conturi. După părerea noastră, autoritățile naționale au uh, diferite niveluri de competență în funcție de modul în care sunt structurate și uh, autoritățile competente și în funcție de personalul lor. Am, am făcut auditul în șase state membre, am oferit uh, și asistență tehnică și nu am uh, detectat uh, probleme majore. Acolo unde am constatat că sistemele gestionale și controlele statelor membre pot fi îmbunătățite, am, le-am inclus în rapoartele noastre după un început uh, timid, statele membre uh, încep să cheltuiască mai mult. Poate nu, uh, această rată nu crește atât de repede cât am fi dorit noi, dar rata de punere în aplicare, deci rata de punere în aplicare poate să se îmbunătățească. Când vine vorba de simplificare, ne bucurim de propunerea de a include MFSF în regulamentul actual și de măsurile de simplificare propuse pentru următorul CFM. Mulțumesc! Muchas gracias. Tenemos... Mulțumesc. Avem și alți membri care doresc să ia cuvântul. De exemplu, domnul Cristoforu, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat răspunsurile complete ale domnului comisar Avramopoulos și pe măsură ce aștept, ascultam, M-am gândit la imaginile tragice din criza refugiaților de acum 5 ani, când uh, comisarul uh, a intrat în funcție ca să evaluăm rezultatele obținute de fiecare comisar, trebuie să comparăm situația cu cea de acum 5 ani. Uniunea Europeană nu avea niciun plan, frontierele erau deschise oricui, ne aflam într-o situație de panică completă și domnul comisar nu a trebuit doar să gestioneze valurile succesive de refugiați, care a făcut obiectul acelor scene dramatice, ci a avut de a face și cu Turcia. Turcia nu s-a arătat niciodată sensibilă la problemele migranților. Din potrivă, Turcia se folosește de criza migrației pentru a-și atinge obiectivele. Comisarul Avramopoulos a avut de a face cu această Turcie necooperantă care nu acceptă principiile și valorile Uniunii Europene. Turcia pur și simplu ne șantajează din cauza acestor crize, situații uh, umanitare dificile. Deci, a trebuit să gestionăm situația cum am putut ca să controlăm haosul. Mulți dintre noi întrebăm Comisia ce ar fi putut să facem mai mult, pentru că nimic nu e perfect. Trebuie să ne întrebăm ce am făcut noi, ce au făcut țările noastre pentru a ajuta în criza uh, refugiaților, ca să nu fie doar treaba Comisiei Europene și a celor câteva țări din linia întâi. în zona Mării Mediterane. Aș dori să închei spunând că în această perioadă dificilă în care Uniunea Europeană singură a trebuit să facă față și uh, problemelor cu Rusia, cu Statele Unite și altele care au uh, trebuit să au creat situația și nu au acceptat refugiați și nici nu s-au recunoscut responsabilităților. Eu cred că e un noroc faptul că domnul Avramopoulos a obținut acest portofoliu uh, și noi europenii trebuie să fim mândri de acești oameni care se ocupă, care gestionează aceste situații foarte dificile în ciuda eventualelor greșeli ale Comisiei uh, sau ale statelor membre, nici nu îndrăznesc să-mi închipui cum ar arăta situația dacă domnul Aframopoulos nu uh, ar fi făcut atât de multe eforturi și nu ar fi fost atâta, de atâtea ori în estul Mării Mediterane, în Turcia și unde mai fost. Nici nu-mi închipui cum ar fi fost situația dacă nu ar fi purtat această bătălie. Uniunea Europeană nu poate să fie o închisoare cu ușile deschise. Am avut uh, acorduri de gestiune și întrebarea mea adresată domnului comisar este, având în vedere noua situație, noile circunstanțe, aș dori să știu dacă noul guvern elen uh, va reuși să ia deciziile necesare pentru a gestiona mai, bune, mai bine situația migranților. Sper că noul comisar pentru migrație va fi capabil să gestioneze situația la fel de decisiv, la fel de hotărât cum a făcut-o domnul uh, Avramopoulos și că va fi la fel de implicat ca și domnul Avramopoulos și echipa sa. Rezultatul nu va fi perfect, dar uh, măcar să nu revenim la situația și la imaginile de acum 5 ani, când um, domnul comisar și-a început mandatul. Este greu să prevedem viitorul, dar aș dori să știu ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla în viitor și cum va fi gestionată migrația. Dacă situația se va înrăutăți sau se îmbunătăți, având în vedere ce se întâmplă în Turcia și modul în care statele membre gestionează problema migrației. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum domnul Adinolfi, vă rog. Mulțumesc. Am ascultat ce a spus domnul comisar, dar din datele pe care le-am primit uh, de la înaltul uh, comisariat al ONU pentru refugiați în 2018, se pare că în primele șase luni din 2018 în Italia au ajuns 13.700 de migranți și în Grecia 12.000. Sunt date pe care le-am găsit acum pe site-ul uh, înaltului comisariat al ONU pentru refugiați mă uit la sumele pe care le-a primit regia, Grecia, 2,2 miliarde, iar Italia a primit 1 miliard în 2018. nu mi-e clar, pentru că sumele nu, coresp- nu corespund numărului de migranți. Aș dori să știu de unde vine această diferență între fondurile primite de Grecia și cele primite de Italia, având în vedere că, repet, conform cifrelor uh, uh, de la altul comisariat ONU, sunt cele pe care le-am donat. Ați spus că în Italia sunt mai puțini migranți. Poate că politicile uh, guvernului italian din martie 2018 până în iulie 2019 au făcut în așa fel încât să scadă presiunea migratorie. Iar în ceea ce privește uh, securitatea digitală, siguranța digitală, care este de asemenea o, o problemă importantă atât pentru firme cât și pentru persoanele fizice și pentru state de altfel. În 2018 sumele uh, respective sunt suficiente pentru a lupta împotriva delictelor uh, din lumea digitală. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Chinici. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri, mai ales domnului comisar Avramopoulos, pentru tot ceea ce a făcut pe subiectul migrației și mai ales pentru minorii migranți. A dat dovadă de multă sensibilitate instituțională, dar și personală. Și doresc să-i mulțumesc pentru faptul că a dat exemplu țării mele, Italia, unde s-au făcut multe pentru a primi, a sprijini și a, integra pe minori, uh, care cred că au dat rezultate bune. Măsurile adoptate la nivel european, chiar dacă, bineînțeles, nu sunt exhaustive, au uh, permit și să facem față unei situații despre care am discutat de mai multe ori, care știu că a fost importantă și pentru dumneavoastră, e vorba de minorii dispăruți, deci minorii a căror urma a fost pierdută după ce au ajuns în Uniunea Europeană. Vă întreb dacă considerați că încă sunt măsuri prioritare de luat pentru minori Uh, pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane. Știm că minorii sunt victimele cel mai vulnerabile ale acestui trafic și sunt uh, victimele care uh, rămân traumatizate în urma acestui trafic, care este un fenomen dramatic. Deci, vă întreb, având în vedere experiența dumneavoastră și tot ce ați făcut până acum, cum se poate îmbunătăți protecția minorilor migranți? Ce măsuri ar trebui să mai fie adoptate de către Comisie pentru a-i proteja suficient pe acești minori care părăsesc uh, uh, teritorii de conflict și condiții de viață foarte dificile și uh, situații dramatice, traumatice, cum putem să i primim în Uniunea Europeană și să i integrăm în statele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul din nou domnul comisar ca să răspundă și acestor intervenții. Um, let me start uh, replying to... Aș dori să încep uh, prin a-i răspunde colegului din Grecia, domnului Cristoforu. Domnule Cristoforu, ceea ce ați spus este corect. Ne-ați amintit de punctul de plecare acum 5 ani. Erați și dumneavoastră acolo atunci și ați dus și dumneavoastră o luptă pentru a face față unei situații care ne-a luat prin surprindere. Și am să fiu sincer, instituțiile și statele membre UE nu erau într-o poziție pentru a putea, de a putea răspunde, pentru că au fost luați prin surprindere de acest val de refugiați. E vorba de, era vorba de aproximativ un milion de persoane care treceau fie pe ruta central-mediterană sau prin uh, Marea Egee. Comisia Europeană, la momentul respectiv, nu avea o, poziție, o strategie de migrație, dar nici măcar una de securitate. Însă, în foarte scurt timp, cu ajutorul, în primul rând, al Parlamentului European, a reușit să adopteze aceste strategii. Parlamentul European a fost uh, aliatul nostru cel mai uh, puternic de la bun început și datorită Parlamentului am putut adopta și strategia pentru azil. Apoi știm ce a urmat. Cinci luni mai târziu au urmat uh, atacurile teroriste atât de dramatice. Însă ne-am descurcat. și îmi place să cred că Comisia Europeană transmite următoarei comisii o importantă moștenire. S-au făcut multe lucruri. Bun, nu, nu e momentul să parcurgem o listă, însă ce s-a făcut a permis să facem față acestor enorme provocări. Care ar fi fost situația, care ar fi fost evoluțiile dacă aceste decizii nu ar fi fost luate? Acum, Permiteți-mi să spun că nu criza economică a fost cea care a pus sub semnul întrebării proiectul european. Mai degrabă a fost criza uh, de securitate și a refugiaților, pentru că principiile și valorile ce, stau la ce au stat la baza proiectului european timp de 60 de ani, solidaritatea și responsabilitatea, au fost puse sub semnul întrebării. Deci nu a fost ușor, însă am obținut mult, ceea ce nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Nu știm, domnule Cristoforu, ce ne așteaptă în viitor. Instabilitatea geopolitică este în continuare prezentă și cauzele principale ale crizei de migrație sunt în continuare prezente. Lumea trebuie să ducă împreună responsabilitatea. La început toată lumea credea că responsabilitatea și problema era numai a celor țărilor din Sud. Însă repede ne-am dat seama că era o problemă paneuropeană ce necesita soluții europene, dar că existau și implicații globale. Dați-mi voie să spun că în momentul de față aproximativ 400 de milioane de persoane um, migrează sau uh, se refugiază. Și este ceva ce va preocupa comunitatea internațională. Tocmai de aceea, acum câțiva ani, am luat inițiativa de a solicita secretarului general al ONU de la momentul respectiv să reunească un summit uh, extraordinar pe acest uh, subiect și acest lucru s-a întâmplat. Același lucru se um, aplică securității, după cum am spus uh, la început. Poate că teroriștii au fost uh, Uh, învinși pe teri- în teritoriu, dar nu au fost uh, învinși în noul câmp de luptă, luptă al internetului. Tocmai de aceea am creat acest forum uh, pentru internet. Furnizorii de servicii internet, dar și marile platforme, Facebook, Twitter și așa mai departe, s-au reunit, iar această cooperare a dat roade. Mater- conținuturile teroriste care duc la radicalizare sunt eliminate de principalele platforme în timp de, în decurs de o oră de când uh, sunt publicate. A fost un excelent exemplu de cooperare, dar trebuie să continuăm. Amenințarea teroristă este în continuare prezentă. Cetățenii europeni cer securitate și li se cuvine securitate și asta trebuie să fie una dintre principalele sarcini ale instituțiilor europene. Însă statele membre trebuie să-și dea seama că au o enormă responsabilitate. De multe ori, criticile ce ni se adresează sunt împotriva Uniunii Europene, așa la nivel abstract, însă avem reprezentanți. Toate, toți reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European lucrează excelent și știu ce se întâmplă, însă guvernele nu sunt întotdeauna de acord. Chiar vreau să fac o diferență între statele membre și guverne, uh, pentru că Guvernele se mai schimbă, dar țările rămân și trebuie să se asigură că Europa rămâne pe picioare și face față acestor elemente, acestor probleme principale. Acum, cred că ultima lege adoptată de guvernul elen este pe calea, este în direcția potrivită. Guvernul elen uh, este conștient de situație și vom continua să ajutăm autoritățile elene, dar nu numai pe acestea, ci și cele ale tuturor Um, statelor care sunt sub presiune. Aș dori să continui în engleză și vă voi vorbi despre situația în Cipru. Cipru este în topul priorităților noastre, pentru că și Ciprul este sub presiune. Am luat deja măsuri pentru a ne crește asistența financiară și sprijinul operațional pentru Cipru. Ciprul beneficiază de pe aproximativ 99 de milioane de euro din fondul de afaceri interne, inclusiv 12 pentru capacități de primire și alte elemente ce țin de uh, primire. La finalul lui 2018, 3,1 milioane au fost alocate în plus pentru a îmbunătăți capacitățile de primire ținându-se cont de noile fluxuri migratorii, Comisia ar fi dispusă să uh, ia în considerare alte solicitări de finanțare suplimentară sub uh, asistența de urgență. Ciprul, dom- domnule Cristoforu, în 2019 va primi sprijin uh, suplimentar prin programul pentru securitate internă pentru a implementa uh, ITS, dar și pentru a îmbunătăți și consolida alte sisteme uh, internet. Împreună cu EASO, paza de coastă, Europol, vom continua să facem uh, din ce în ce mai mult. De asemenea, vom sprijini sistemele de uh, relocare uh, bazate pe acorduri bilaterale. Domnule Adinolfi, cifrele este clar că nu sunt aceleași. Dați-mi voie să subliniez. Ciprul, Italia, Grecia și orice alt stat membru nu uh, vor fi abandonate. Am oferit în mod continuu sprijin financiar, operațional, tehnic cu experți trimiși la fața locului. Vom continua să facem tot ce putem pentru a ajuta, inclusiv prin uh, finanțarea relocărilor voluntare. Tocmai de aceea, prioritățile noastre politice sunt crea, crearea unui sistem de azil echitabil și eficient pe baza echi, um, echității și responsabilității. În ceea ce privește Italia, aș dori să spun că de la bun început am fost în strânsă cooperare cu toate guvernele italiene. Am cooperat foarte bine și în mod foarte eficient cu ministrul Miniti, dar și cu, dom- și cu ministrul Salvini și um, mai devreme cu Uh, domnul Alfano. Și Italia ar trebui să fie mândră pentru că a dat dovadă de angajament și a fost foarte eficientă. Și aș dori să-mi exprim recunoștința față de poporul italian, uh, dar și față de cetățenii Greciei, care au arătat despre ce vorbim în Europa când vorbim despre umanitate și responsabilitate. Trebuie să lăudăm cetățenii din ambele țări pentru ce au făcut în ultimii ani. Doamnă Chinicii, ceva pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce ați tot spus în ultimii cinci ani, nu numai aici, ci în întreaga Europa. Aș dori să vă mulțumesc cât se poate de călduros pentru excelenta dumneavoastră muncă și pentru angajamentul dumneavoastră personal, în special pentru minori. Nu ezit să vă spun că dumneavoastră ați fost cea care uh, m-a sensibilizat pe mine la început, când începeam, încercam să aflu despre ce e vorba. Uh, ați fost un pionier în acest Parlament și, cred, și uh, cred că și Parlamentul și Europa vă datorează mult. Mă bucur să vă văd întoarsă. să uh, în acest Parlament, cred că veți juca un rol important. M-am referit pe destul de în detaliu în ceea ce, la uh, protecția minorilor. Siguranța și protecția minorilor, mai ales a celor neacompaniați, trebuie să fie o prioritate pentru noi toți. Spunem asta, am tot spus-o, am repetat-o față de toate uh, autoritățile statelor membre și avem nevoie de acțiune rapidă. Migranții vulnerabili sunt uh, se ține cont de ei în toate acțiunile noastre, iar despre situația lor am raportat în numeroase rapoarte. Una dintre prioritățile apelului de oferte pentru 2018 pentru acțiuni transnaționale a fost Uh, îngrijirea minorilor, minori, minorilor neacompaniați. În momentul de față încheie munca pentru 5 proiecte ce vor începe pe 1 decembrie. Un apel pentru protecția copiilor în situație de migrație și avem un, uh, deci avem un astfel de apel care se deschis până în ianuarie. Doamna Chinici, este important să continuăm să punem presiune referitor la acest subiect, așa cum faceți dumneavoastră, pentru că e vorba de copii și e vorba de valorile noastre europene. Mulțumesc! Muchas gracias. Y antes de concluir, si quería añadir... Mulțumesc înainte de a încheia. Dacă Dacă doamna Wincy dorește să mai spună ceva, vreo observație finală, nu mă ascultați? Doriți uh, să spuneți ceva în încheierea dezbaterii? Nu? Atunci, domnule comisar, aceasta este probabil ultima intervenție a dumneavoastră în comisia noastră, de aceea doresc să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru tot ceea ce ați făcut pentru Uh, cooperare și pentru angajamentul dumneavoastră în slujba valorilor europene, pentru excelenta colaborare cu această comisie de-a lungul anilor și vă urez mult succes în viitor. Mm, de asemenea, doresc să mulțumesc din partea tuturor membrilor comisiei, domnului Brinca de la Curtea de Conturi pentru această dezbatere interesantă și uh, Um, foarte bogată și doresc să vă spun că proiectul de uh, raport va fi uh, discutat pe 20 sau 21 uh, ianuarie 2020. Trecem la punctul următor de pe ordine de zi, dar așteptăm. Vamos a hacer un breve receso. O să facem o scurtă pauză de câteva minute. Continuamos la sesión. Reluăm ședința noastră. Schimb de opinii cu domnul comisar Han, care este acum comisar pentru politică regională. Este o adevărată plăcere să vă urăm bun venit, domnule Han. Domnul Han a trebuit să preia această muncă suplimentară ca și comisar pentru politică regională, având în vedere că doamna Crețu a fost aleasă în Parlament. Și vreau să vă mulțumesc deoseb pentru disponibilitatea dumneavoastră, flexibilitatea de care ați dat dovadă pentru a vă întâlni cu noi. Așa cum am spus și adineau, răspunsurile au, la chestionarul pe care l-am trimis dinainte au fost de asemenea distribuite tuturor membrilor comisiei noastre și vreau să vă mulțumesc și să urez bun venit de asemenea și domnului Murphy, mem membru al uh, Curții de Conturi și în același timp aș dori să și dau cuvântul ca să ne uh, facă o prezentare timp de aproximativ 10 minute. Domnule Murphy, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă întâlnesc pentru prima dată cu această comisie pentru a prezenta capitolul 6 din raportul anual privind sub rubrica 1b, care se referă la coeziu coeziune teritorială și acoperă cheltuielile Digi Regio și Digi Employment pentru a beneficia de pe urma noului cadru de control și asigurare pentru cadrul financiar actual și pentru a folosi informațiile disponibile uh, dar și pentru a reduce povara administrativă asupra beneficiarilor finale, am menținut aceeași abordare pentru 2018, cum a fost cazul pentru 2017. Acest nou cadru stabilește că statele, um, autoritățile statelor membre să certifice că rata de eroare reziduală pe program operațional este sub 2%, iar apoi Comisia acceptă, printr-o procedură anuală de închidere, acceptă uh, cheltuierile uh, respective și uh, rata de eroare. obiectivul auditului a, a fost dublu. În primul rând să contribuie la uh, declarația de asigurare în general, uh, generală și de asemenea să uh, evalueze noul cadru de control și asigurare și, modul, și măsura în care se poate conta pe el primul obiectiv. Pentru, audierea, pentru declarația de anul acesta am, audiat 203, am auditat 230 de uh, tranzacții. Toate cifrele se referă la populația care acoperă ambele DG-uri. Testarea noastră s-a bazat pe tranzacții uh, pe care le verificaseră autoritățile de audit ale statelor membre. Am revizuit checklisturile lor și uh, probele pe care le aveau ei pentru a uh, sta la baza uh, muncilor de audit și a vizurilor lor de audit. Am cuantificat 36 de erori care nu fuseseră detectate de autoritățile de audit, ținând cont de cele 60 găsite în mod precedent de autoritățile de audit, și corecții ale statelor membre uh, în valoare de 314 milioane de euro pe ambele perioade de programare. Deci pe baza acestora am estimat rata de eroare să fie 5% față de 3% de anul trecut și 4,8% anul precedent. În acest sens, aș dori să amintesc că anul trecut subliniasem de mai multe ori că 2017 a fost un an neobișnuit. Un număr redus, 17 state membre își depuseseră un nivel scăzut de cheltuieli și proporția de fonduri uh, FEDER mai complexe a fost mai uh, scăzută decât de obicei. În acest an, cheltuielile ineligibile urmate de implicarea, de încălcarea uh, regulilor privind piața internă au fost principalele surse pentru rata de eroare. Acest nivel de eroare este provocat de cheltuieli mai mari din FEDER și CEF, care implică proceduri de achiziții publice și cazuri de ajutor de stat, care sunt în continuare foarte complexe. Știm că Comisia a propus 80 de măsuri de simplificare în regulamentul uh, privind uh, regulamentul comun de procedură, Obiectivul pentru 2018 a fost să analizăm pentru, uh, situația pentru 2014-2020 pentru statele membre și comisie. Începem cu munca statelor uh, membre și autorităților de audit. 15 din 120 de autorități de audit au fost uh, uh, auditate. Autoritățile de audit au dat uh, avize bune privind uh, regularitatea, deci o rată de eroare rezul, re, um, reziduală sub 2%. În unele cazuri, 8 din 15 pachetele de asigurări au fost, rata de eroare de fapt era mai ridicată. DigiRegio de asemenea a identificat uh, probleme similare în raportul său anual de activitate. 64% uh, din elementele considerate la risc au, până la urmă, um, subraportaseră rata de eroare, care de fapt era peste 2%. De asemenea, existau slăbiciuni în munca efectuată de alte autorități, de exemplu, șantionarea și în ciuda îmbunătățirilor există în continuare probleme cu calitatea uh, domeniului de aplicare al uh, auditurilor. A trebuit să efectuăm 64 de tranzacții, inclusiv 48 pe, uh, la fața locului, la nivel de beneficiar. Acest lucru este o îmbunătățire față de anul trecut, dar a fost nevoie de resurse suplimentare din partea curții de conturi și a asta a dus la o povară suplimentară pentru anumiți beneficiari. În ceea ce privește munca comisiei, rezultatele muncii comisiei uh, sunt baza pentru a stabili uh, rata estimată de eroare și am revizuit rata de eroare pentru 2016-2017, anul contabil, așa numitul KPI 5, pentru care cheltuielile subiacente au fost deja uh, controlate. Acest lucru, ace uh, această uh, revizuire nu era finală când s-a publicat raportul final în iunie 2019. rata de eroare este văzută ca fiind minimă din cauza metodologiei comisiei. Riscul de plată este o, un element al uh, ratei de eroare. Aceste cheltuieli încă nu au fost supuse noului ciclu de uh, verificări la publicarea raportului. Tocmai de aceea se continuă cu verificările și pot exista noi uh, corecții. Evaluarea noastră generală este că, ținându-se cont de slăbiciunile uh, menționate ale noului cadru, uh, nu putem să ne bazăm pe statele membre și nici pe rata de eroare prezentată în raportul de activitate al DG Regio. Am făcut trei recomandări pentru a îmbunătăți situația Comisia le-a acceptat și, de asemenea, am făcut referire la recomandări făcute anul trecut, care se referă la chestiuni recurente. Stimați membrii, deci este crucial ca fondurile europene să fie uh, cheltuite în conformitate cu regulile. Însă trebuie să ne asigurăm și că există un impact pozitiv în ceea ce privește rezultatele obținute. În acest context am evaluat într-un alt capitol al uh, într-un alt în o altă secțiune a capitolului 6, performanța. Am văzut că statele membre au sisteme de monitorizare pentru performanță, însă într-o, într-o serie de cazuri autoritățile nu au prevăzut uh, indicatori uh, în acest uh, sens sau nu au fost prevăzuți indicatori potriviți. Proiectele finalizate nu întotdeauna și-au atins obiectivele pentru a uh, conchide, sper că recomandările și concluziile noastre sunt de valoare, sunt, sunt, constituie o valoare pentru această comisie. Importanța acestui domeniu de politici este reflectată de faptul că Curtea a publicat 13 uh, rapoarte speciale și 6 revizuiri uh, până în ziua de astăzi. Avizul 6 din 2018 propune, prevede prevederile noastre privind regulamentul privind uh, dispozițiile comune. Dați-mi voie să îmi închei prezentarea subliniind că domeniile identificate țin de nonconformitatea cu regulile existente. Însă asta nu înseamnă că fondurile sunt uh, risipite pentru că proiectul poate să-și fie atins obiectivele și poate să fie avut un impact pozitiv. Trebuie subliniat că o eroare este diferită de fraudă, pentru că frauda implică un act intenționat pentru a obține un avantaj de pe urma fondurilor europene. 9 cazuri de fraudă suspe suspectată au fost transmite către OLAF. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnă Holmeier, pentru bunul schimb uh, de opinii în ceea ce privește propunerea de descărcare. Din păcate, ei nu poate fi prezentă și doresc să mulțumesc Comisiei pentru relația Uh, pozitivă pe care am avut-o, care nu este lucru care nu este ușor pentru că lucrăm într-un uh, domeniu dificil. Aștept cu nerăbdare intervenția domnului comisar Han și intervențiile deputaților. Mulțumesc! Muchas gracias. Vamos a pasar a... Mulțumesc foarte mult și acum o să dăm cuvântul domnului comisar. Domnul Han, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului, stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a interveni astăzi aici. Uh, vreau să vă spun că după 5 ani de zile mă simt ca la mine acasă. Și totuși sunt impresionat de avizul, de avizul uh, Curții de Conturi, bugetul pentru 2018 Uh, rata de eroare era aproape de pragul de materialitate statele membre au făcut față recuperărilor necesare din anii precedenți și politica aceasta și-a îndeplinit rolul ce îi se cuvenea în acest context. Curtea a subliniat eforturile ce au fost făcute și deciziile ce au fost luate pentru a atinge obiectivele scontate și avea îmbunătățirile dorite. Câteva obiective cheie înainte să trecem la schimbul de opinii. Mai întâi, rata de eroare. Nu trebuie să uităm că în perioadele precedente rata întotdeauna a fost în jur de 5% și a scăzut, ceea ce înseamnă că am consolidat modelul pentru 2014-2020 mai ales uh, conturile anuale certificate au contribuit la acest lucru. Am lucrat din greu împreună cu statele membre pentru a susține aceste eforturi și pentru a implementa recomandările curții. Și s-au făcut eforturi. Anul acesta putem constata că rata de eroare anul acesta este mai ridicată decât anul trecut și putem uh, face o comparație între uh, cele 135 de uh, cazuri analizate de curte anul acesta comparativ cu 35 anul trecut. E clar că poate exista o interpretare diferită în ceea ce privește aplicarea regulilor, dar acest lucru poate avea un impact asupra ratei de eroare estimate de către curte și trebuie să avem eșantioane bazate pe reguli clare și noi nu credem că e neapărat cazul pentru acele 5 cazuri de eroare ce au fost găsite, dar am luat măsuri de, înspre simplificare, în așa fel încât să avem un mediu previzibil și, în ciuda acestui fapt, în continuare va exista în continuare un risc de interpretare diferită. Deci, în fond, despre ce este vorba? E vorba de simplificare. Acum aș dori să vă explic care este abordarea noastră a Comisiei. Obiectivul nostru, uh, plecând de la regulament, este să ne asigurăm că rata de eroare rămâne sub pragul de materialitate în fiecare an și pentru întreaga perioadă. Este datoria directorului general să obțină asigurări în acest sens și să colecteze informații pentru programe individuale atunci când e necesar. Directorul general este cel care efectuează um, analiza pentru fiecare rată de eroare pentru cele 175 de programe desfășurate în 2018 și pe această bază, de asemenea, facem uh, și auditări uh, la, uh, um, inopinate în funcție de gradul de risc în 42 de programe s-au identificat astfel de riscuri mai ridicate și am făcut ajustările necesare. Deci rata de eroare în medie pentru cele 175 de programe revizuite este între 2 și 3% uh, cu o abordare mai extinsă pentru anumite programe. Uh, și înainte de uh, am, uh, ne-am bazat pe recomandările curții în modul de calculare al acestei rate de eroare. Metodologia noastră este solidă și ne oferă un grad suficient de încredere și de flexibilitate pentru a introduce acele măsuri de corectare care sunt necesare așa cum face Comisia de câte ori gestionează bugetul european. Și acum ajung la cel de-al doilea punct Trebuie să ne asigurăm că banii europeni sunt bine utilizați. Aici, autoritățile de audit reprezintă piatra de temelie a întregului model și această muncă de auditare este crucială pentru a ne asigura că toate sistemele și programele sunt implementate de către toți actorii. E vorba de programe uh, desfășurate pe două perioade de programare financiară și avem 500 de uh, rapoarte de auditare. În 2018 am avut 335 de operațiuni care au fost astfel auditate și au acoperit astfel o treime din uh, cheltuielile declarate. Uh, e clar că e o bază de analiză robustă și puternică pentru a putea trage concluzii auditările comisiei au detectat câteva erori suplimentare și nevoia de îmbunătățiri în anumite cazuri. Dar, în mare parte, uh, auditurile au fost desfășurate în mod independent și uh, în mod profesionist, respectând standardele uh, nu numai autoritățile de auditare se află sub supravegherea noastră, ci și autoritățile de gestionare a fondurilor au un rol important pentru a evita erori. Și în fiecare caz, ori de câte ori am uh, detectat anumite neajunsuri, am luat măsuri de corectare pentru a îmbunătăți sistemele. Și pentru fiecare caz în care e nevoie de îmbunătățiri sau există loc și de mai bine, oferim asistență tehnică pentru a construi capacități în mod țintit. Și am menționat acest lucru în răspunsurile mele înscris la chestionarul dumneavoastră. După cum vedeți, sistemul este foarte cuprinzător și se bazează pe dovezi. Ideea este ca bugetul european să fie cheltuit în mod eficient. Acum avem uh, posibilitatea de a identifica care programe în care țări reprezintă un risc. Vrem să avem conformitatea conturilor și vrem să ne asigurăm că anumite nereguli care pot interveni nu reprezintă fraudă. Uh, există uh, o, un capitol al, în raportul Curții de Conturi referitor la fraudă. Evident că noi avem o set întreg de măsuri antifraudă specific pentru fiecare program și fiecare caz de fraudă este notificat înspre OLAF cu măsurile necesare pentru a proteja bugetul euro, uh, eh, european. Putem cere autorităților de certificare și de acordare a plăților să oprească aceste plăți acolo unde e nevoie de corecturi. Dar vreau să vă spun că peste 99% din cazuri reprezintă cazuri cazuri uh, fără neregularități. Uh, mai pot exista cazuri uh, fie din cauza erorilor umane, fie din cauza listei de capacități în care pot apărea astfel de erori. Deci, din nou, cuvântul cheie este simplificare. Stimați membri, dacă ar fi un lucru pe care trebuie să-l subliniem uh, îndeajuns în discuția noastră, este tocmai simplificarea pentru a reduce rata de eroare și pentru a avea o gestiune cât mai eficientă a fondurilor în toate aceste sisteme. Este cel de-al treilea punct la care doream să mă refer. Trebuie să ne asigurăm că putem aplica procedura simplificată pentru următoarea perioadă uh, financiară, ceea ce va reduce costurile administrative cu 35%. Și Trebuie să ne asigurăm că prin simplificare vom reduce de asemenea și costurile ineligibile, ceea ce în consecință va duce la o reducere a ratei de eroare. O astfel de simplificare este ceva pozitiv. În momentul de față, există 2000 de persoane în toate statele membre la nivel național care lucrează pe aceste misiuni de auditare, dar nu cuprindem aici nici auditările care sunt realizate la nivel local și regional. De aceea, simplificarea uh, e logică și din punct de vedere a gestionării resurselor. Statele membre poate nu beneficiază pe deplin de oportunitățile oferite de către regulament pentru a uh, beneficia de costuri simplificate. Uh, Statele membre trebuie să facă față propriilor lor reguli, care de multe ori sunt complicate și inutile. Deci, dorința de simplificare poate fi utilă și în acest sens și noi am făcut propuneri pentru următoarea perioadă financiară. Propunerile noastre ne vor permite să avem un text cât mai clar cu un set întreg de 80 de măsuri de simplificare. Asta ne va permite să reducem rata de eroare și să sporim implementarea, viteza de implementare propunerile de simplificare trebuie să fie cuprinse în acordul final. Simplificarea regulilor nu numai că va reduce rata de eroare, ci în același timp va reduce și costurile administrative și ne va permite o implementare mai bună a politicilor. Și ajung acum la cel al patrulea și ultim punct la care doream să mă refer, rezultatele. E clar că măsurile noastre trebuie să aibă un impact concret uh, pe teren, să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Uh, conformitatea uh, acțiunilor noastre cu regulile în vigoare este deosebit de importantă. Cu toții suntem de acord că trebuie să ne continuăm eforturile pentru a reduce rata de eroare. Dar dar nu trebuie să pierdem în vedere contextul general. Politicile noastre pentru creștere, ocupare, Uh, și locuri de muncă nu, e, uh, nu înseamnă doar pur și simplu să cheltuiești anumite fonduri, ci trebuie să faci o adevărată, să introduci o adevărată modificare în viața de zi cu zi a cetățenilor. Până în 2018, sprijinul oferit IMM-urilor a fost extrem de mare. Peste 35.000 de proiecte au fost astfel sprijinite la nivel local. E vorba de mii de locuri de muncă și am finanțat capacități suplimentare, spre exemplu în domeniul producției de energie, Uh, care reprezintă un volum mult mai mare decât capacitatea actuală de generare de energie electrică. Deci e impresionant. Iată despre ce este vorba de fapt și de drept. Noi tocmai am definitivat uh, evaluarea de performanță și am identificat care sunt programele prioritare care trebuie să fie continuate, să fie finanțate și pe viitor. Uh, vom, avem la dispoziție și o, o rezervă de performanță care poate fi alocată pentru aceste programe prioritare. Și uh, dorința este să avem o, o, un efect uh, bulgăre de zăpadă pozitiv uh, și în același timp să respectăm și condiționalitățile ex ante. Comisia și angajamentul să dea dovadă de transparență de plină și să Uh, vă informeze în mod periodic asupra diferitelor ajustări care apar în diferite, în diferite programe. Uh, noi am uh, fost chiar lăudați de către ombudsman în, referitor la felul în care am cheltuit fondurile europene în 2017. Profit de ocazie pentru a mulțumi curții de conturi și um, pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o și vreau să mulțumesc domnului Tony Murphy pentru acest raport, atât lui cât și echipei sale. Mulțumesc! Muchas gracias. Vamos a... Mulțumesc foarte mult și acum vom da cuvântul membrilor comisiei noastre. Începem cu doamna Chinici, care o va înlocui pe raportarea noastră, doamna Holmeier. Grație, grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, eu iau cuvântul numele doamnei Holmeier, care nu poate fi prezentă astăzi. Și numele doamnei Holmeier, dar și în numele meu personal doresc să mulțumesc curții de conturi și mai ales domnului Murphy pentru ceea ce a făcut în cadrul raportului anual și domnului comisar Han și întregii comisii pentru uh, răspunsurile foarte detaliate uh, primite la întrebările noastre numeroase, răspunsuri utile pentru a pregăti raportul privind descărcarea de gestiune. În numele doamnei Holmer aș dori să pun uh, astăzi uh, următoarele întrebări invitaților noștri. Unele se adresează comisiei Prima dintre acestea se referă la răspunsurile dumneavoastră în care afirmați că reactivitățile financiare nete au un efect de stimulare a statelor membre pentru a corecta rapid eh, neregularitățile. Atât Comisia cât și Curtea de Conturi însă eh, constată erori eh, în auditurile de la nivel național. Până acum nu ați impus rectificări financiare nete. Vă întreb, cât de mare este efectul de stimulare dacă criteriile sunt atât de rigide încât în niciun caz până acum criteriile nu au fost respectate. Poate regulile sunt prea restrictive. Este acesta un stimulent real? Câte rectificări financiare a impus Comisia în total? Puteți să ne dați în scris uh, un tabel cu toate rectificările financiare aplicate în fiecare stat membru? Apoi aș dori să întreb în legătură cu programele care nu funcționează eficient de categoria 3 și 4. Din păcate, Comisia nu a răspuns la întrebările noastre privind posibilitatea de a rectifica un model și s-a notat uh, că majoritatea programelor din Franța sau Ungaria deci, cea mai mare parte din cele 44 programe sunt din Franța sau din Ungaria, mă scuzați. Um, așa a fost uh, de-a lungul timpului? Care sunt principalele motive pentru care aceste programe nu funcționează eficient? S-a îmbunătățit situația după reuniunile tehnice? Poate Comisia să specifice recomandarea sa? Există probleme similare și în alte programe? în legătură cu autoritățile naționale de audit, răspunsul la întrebarea 16 uh, menționează îmbunătățirea înțelegerii regulilor de către autoritățile naționale de audit și, audit și o mai bună formare a personalului ca acțiune colectivă pentru a îmbunătăți uh, activitatea autorităților naționale de audit. Dar în răspunsul la întrebarea numărul 8, nu sunteți de acord cu faptul că lipsa de cunoștințe și capacități este o sursă de eroare importantă la nivelul autorităților, autorităților naționale de audit. Dacă nu lipsa de cunoștințe și capacități, care sunt principalele cauzele de erori la nivelul autorităților naționale de audit? Apoi, așa cum uh, s-a spus, în această dezbatere, autoritățile naționale de audit au constatat 60 de erori. Curtea a identificat alte 36. Înseamnă acest lucru că autoritățile naționale de audit au identificat mai puțin din două treimi din erori și care este motivul pentru acest lucru? Aș dori clarificări suplimentare în legătură cu asistența și sprijinul tehnic. Statele membre folosesc suficient fondurile pentru asistența tehnică pentru a-și îmbunătăți um, capacitatea administrativă și bună guvernare? Dacă nu, de ce nu? Uh, sunt state membre cu o rată de utilizare deosebit de scăzută acestor fonduri pentru asistența tehnică? Uh, și ce părere aveți despre ideea unui sistem de competențe în cadrul căruia profesioniștii din autoritățile naționale de audit, cele mai eficiente, ar putea uh, să colaboreze un timp cu autoritățile de audit naționale mai puțin eficace pentru a transfera bune practici cum ar put, s-ar putea crea un astfel de sistem, cum s-ar putea consolida și cum ar putea deveni funcțional, ce poate face Comisia pentru a ajuta statele membre să facă în așa fel încât acest sistem să funcționeze cu succes și cât de eficientă este asistența tehnică și ce concept aplică Comisia pentru îmbunătățirea durabilă a prestațiilor autorităților naționale de audit și gestiune. Și două întrebări în legătură cu rata de absorpție mai ales prima, se referă la faptul că în multe state din coeziune rata de absorpție este scăzută. N plus 3 și are un impact negativ asupra ratei de absorpție și uh, când vine vorba de funcția autorităților de gestionare în uh, oferirea de asistență și sprijin în proiectul de candidatură, Cum se poate îmbunătăți rata de absorpție? Și încă o întrebare. Există state membre în care cea mai mare parte a beneficiarilor mari primesc mai multe fonduri de coeziune și deci beneficiază mai mult sau uh, ajung fondurile de coeziune la multe persoane? Cum se garantează o consultanță neutră în uh, procesul de candidaturi pentru uh, selectarea beneficiarilor? Și încă câteva întrebări adresate curții de conturi. În legătură cu asistența tehnică, aș dori să întreb reprezentantul Curții de Conturi cum se poate îmbunătăți sprijinul tehnic și schimbul de bune practici între autoritățile naționale de auzit. Ați observat îmbunătățiri în ultimii ani? Și în legătură cu simplificarea despre care s-a vorbit adineauri, este loc de simplificare ulterioară a regulilor? În încheiere, Uh, s-a constatat că numărul și impactul erorilor relevante pentru tranzacții în 2014-2020 erau Uh, mai mari decât cele pentru perioada 2007-2014. La întrebarea numărul 18 în legătură cu modelul care indică diferențe între statele membre, între tranzacțiile uh, greșite, Comisia a făcut uh, referire la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a constatat un astfel de model, model anumite state membre uh, dau dovadă de o rată ridicată a erorii. Care este situația în legătură cu acest punct? Am terminat cu întrebările în numele doamnei Holmeier și în numele meu, vă mulțumesc! Muchas gracias! Mulțumim foarte mult! Și acum, în rândul raportorilor din umbră, mai întâi dăm cuvântul doamnei Pincova din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul detaliat domnului Murphy. Vreau să-i mulțumesc pentru prezentare și să-i mulțumesc și domnului comisar Han pentru această prezentare generală a punctelor pe care le-ați subliniat astăzi. Aș avea trei întrebări pe care vreau să vi le adresez. Mai întâi, în ceea ce privește politica de coeziune, la care dumneavoastră v-ați referit, că ați spus că am, am realizat multe. Foarte, ați putea să ne explicați pe scurt care ar fi diferitele greșeli pe care le-ați identificat sau eventuale proiecte specifice pe care le considerați drept de succes pe teren. O a doua întrebare, în două părți, se leagă de orientarea pe rezultate din programarea financiară actuală și de utilizarea rezervei de performanță pentru 2019. Ne puteți spune care sunt rezultatele alocării acestei rezerve de performanță? Și având în vedere că, bun, deocamdată Comisia nu dorește să continue această rezervă de performanță pentru programele de următoare generație, de fapt asta înseamnă că, de fapt, performanța va fi un pic sacrificată pe spuza simplificării procedurilor? Sau cum anume întrevedeți uh, uh situația pe viitor, având în vedere că nu, mai nu va mai exista această rezervă de performanță? Și o ultimă întrebare se referă la ceva care a fost deja evocat în numele doamnei Holmeier, dar uh, pentru a, ca să fie și mai clar. Uh, cum vă asigurați că rezultatele obținute sunt fiabile? Și uh, având în vedere că uh, peste 126 de astfel de autorități de auditare există, uh, cum putem să ne asigurăm că evaluăm în mod corect munca desfășurată de aceste autorități de auditare, în așa fel încât să fie o muncă fiabilă? Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Șastel din partea Riniu. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, și eu la rândul meu vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea raportului de activitate pentru politica regională, care vine și completează ceea ce a spus deja Curtea de Conturi, care doresc să-i mulțumesc pentru munca depusă. Pentru Direcția Generală Regio, indicatorii de performanță sunt absolut esențiali, știind foarte bine că, de fapt, coeziunea reprezintă peste 54 de miliarde, adică 35% din bugetul european. Iar în materie de rată de eroare, pentru că am discutat pe larg despre rata aceasta, pentru coeziune putem spune că verdictul Uh, cel puțin după părerea Curții de Conturi, e foarte clar și răspicat. Curtea a evocat anumite slăbiciuni persistente în materie de regularitate a cheltuielilor declarate de către autoritățile de gestiune. Lipsa de fiabilitate a datelor furnizate de statele membre reprezintă una din problemele cele mai importante, în orice caz o problemă recurentă. Curtea de conturi insistă de asemenea asupra slăbiciunilor din auditările naționale și Bun, e adevărat că toate autoritățile de auditare au uh, comunicat o rată de eroare inferioară, în timp ce curtea consideră că rata de eroare este de 5%. Și atunci ne putem întreba cum se poate explica faptul că astfel de erori nu sunt detectate de organismele de auditare naționale, ci de către curte. Și cum să remediem această situație? Există uh, discuții cu autoritățile naționale, eventual uh, poate ar, am avea reguli suplimentare la nivel național și atunci regulile vor deveni mai complexe și asta poate va duce la o sporire a ratei de eroare. Uh, Uh, curtea confirmă fiabilitatea um, uh, estimărilor sale, deci care este fiabilitatea pe care o putem avea față de uh, cifrele comunicate de comisie? Cum răspunde comisia acestor critici formulate de curte, care până la urmă emite și o serie de recomandări? Recomandările sunt uh, implementate și cum anume? Apoi, curtea insistă asupra cheltuielor ineligibile care contribuie la rata de eroare. Ce măsuri au fost astfel luate pentru a informa cât mai bine pe solicitanți în ceea ce privește regulile în vigoare? Care ar fi, pe de altă parte, mijloacele uh, scontate pentru a intensifica absorpția de fonduri în anumite state membre care să permită o adevărată dezvoltare economică mai importantă decât cea pe care o observăm deocamdată. Curtea, din nou, a fost destul de critică față de indicatorii de performanță utilizați, și anume că indicatorii de rezultate nu sunt întotdeauna cuprinși în um, faza de concepere a programelor. Acești indicatori vor fi revizuiți. Ce se va întâmpla cu acele state membre unde nu sunt indicatori sau sunt niște indicatori, dar nu performanță, așa cum a indicat Curtea? Mulțumesc! Muchas gracias, señor Pexa. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Pixa pentru, din partea verzilor. Am să vorbesc în cehă. Vážený pane komisaři, eh, já vám děkuji za možnost tady vystoupit. Mulțumesc. Domnule comisar, doresc să vă eh, mulțumesc pentru faptul că am ocazia să vă pun întrebări. În legătură cu gestionarea partajată, credeți că statele membre care trebuie să se autocontroleze prin gestionarea partajată um, aplică toate regulile um, atunci când justiția nu este independentă, cum se întâmplă în Polonia, sau în cazuri de conflict de interese ca în Republica Cehă și uh, în lumina descoperirilor răzăriștilor europeni și americani, ce veți face pentru a uh, proteja fondurile europene de abuzuri din partea unor politicieni, cum uh, sunt, Victor, cum sunt domnul Babiș sau domnul Orban cum uh, luptați împotriva unor astfel de abuzuri. Mulțumesc! Acum dau cuvântul, uh, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. În general, s-au pus multe, multe întrebări și poate pot să le reunesc. Uh, în legătură cu metodologia, nu cred că există o contradicție între ce face Curtea de Conturi și ce facem noi. Ceea ce fac autoritățile naționale și cu noi este să studiem fiecare tranzacție și dacă comparăm cu uh, un sondaj de opinie, dacă întrebați un eșantion de 2000 sau 3000 de oameni, spreadul va fi foarte mic în rezultate. Dacă aveți doar 50 sau 100 de oameni, spreadul este mult mai mare. Este una dintre explicații de ce este o uh, diferență, dar lucrurile se uh, suprapun de aceea, limita ă, superioară erorii la noi este limita inferioară a curții. Deci, din punctul meu de vedere, nu este o diferență mare, ci este rezultatul unei metodologii diferite. Apoi, dacă avem Mm, dubii în legătură cu activitatea autorităților de audit, studiem situația, dar nu am constatat o tendință că ar fi țări în care există slăbiciuni constante. Lucrurile sunt diferite față de atunci când eram comisar full-time pentru coeziune, când aveam încă două țări care în fiecare an aveau slăbiciuni în activitatea lor de audit. Între timp, lucrurile au fost corectate prin uh, uh, formarea intensificată a autorităților de audit, care au obținut mai multă experiență între timp. Deci lucrurile s-au îmbunătățit și mi-aduc aminte când mi-am terminat mandatul acum 5 ani, nu am fi crezut că putem ajunge la o rată a mai puțină de 5% și am văzut acum că e posibil. Cred că împreună am reușit să facem multe, dar trebuie și să um, găsim un echilibru. De aceea am făcut referire la numărul foarte mare de oameni care se ocupă de procesul anual de audit. Și cred că am ajuns aproape de uh, pragul de materialitate, adică de, uh, de, de nivelul uh, maxim de reducere posibilă a erorilor. E nevoie de eforturi suplimentare, se poate să realizăm și mai multe, cu mai multă simplificare, nivelul riscurilor potențiale va scădea pentru că până la 40% dintre erori au de a face într-un fel sau altul cu interpretări diferite ale criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor și acest lucru se datorează și complexității, mai ales pentru proiectele foarte mici. De aceea am propus ca în următoarele regulamente să se introducă sume paușale și costuri simplificate pentru proiecte de până la 200, în valoare de până la 200.000 de euro. Beneficiarii care nu sunt uh, care, care nu, nu, nu sunt de meserie contabil să poată să aplice toate, totuși regulile și uh, să evite erori. Autoritățile de audit au făcut progrese semnificative, se pot face și alte progrese, se pot face mai multe și în viitor, în calitate de comisar, nu doar pentru buget și administrație, dar și pentru digitalizare internă, am cerut deja oamenilor mei dacă putem să încercăm să creăm o interoperabilitate între instituțiile europene și autorităților de gestiune și de audit din statele membre. Ca să um, le ajutăm în punerea în aplicare a proiectelor ca să facem controlul la timp și pentru a încerca să excludem alte erori pentru a avea un sistem de audit modern cu uh, uh exploatarea posibilităților informatice pe care le avem. Ideea doamnei uh, Holmeier privind uh, și a doamnei Chinici în legătură cu schimbul de experiență este excelentă. Există mult potențial de colaborare între statele membre, între autoritățile de audit, dar și, de audit, dar și între um, comisie și autoritățile de audit. Și dacă îmi permiteți, aș include aici și curtea de conturi în aceste în idei interesante de colaborare care sper că vor putea fi puse în aplicare. De ce avem uh, întârzieri? Pen, uh, din, cauza, din mai, mai multe cauze. De aceea dorim să ajungem cât mai repede la un următor în legătură cu următorul CFM, pentru că am constatat data trecută că decizia tardivă în legătură cu acest CFM a creat întârzieri în sine. Apoi, introducerea uh, sistemului N plus 3 nu a contribuit la o punere în aplicare mai eficientă și a permis o anumită delăsare. Și pe notă mai pozitivă, am introdus pentru prima dată nevoia ca fiecare stat membru să propună strategii în anumite domenii. Mi-aduc foarte bine aminte, când am început eu în 2010, încă m-am încă avem de-a face cu porturi, aeroporturi și așa mai departe, inutile în Europa. În, acum nu mai avem această problemă pentru că între timp am impus nevoie de a avea o strategie holistică, de exemplu în transporturi și mijloacele de transport. Trebuie să amintesc că în anumite țări a durat a durat să creăm o astfel de strategie, să facem în așa fel încât strategia să fie adoptată și de către noi, dar s-a îmbunătățit calitatea fiecărui proiect și pentru următoarea perioadă cred că putem să construim pe această bază. Cred că am început un proces care se va concretiza în următoarea perioadă. Au fost discuții în legătură cu evaluarea de performanță pe care am făcut-o în iulie și august anul acesta și pot să vă spun că evaluarea a arătat că prioritățile de performanță reprezintă 79% din E, D, I, F și uh, fondul de coeziune a avut cele mai bune rezultate. Ca rezultat al acestei evaluări am alocat 11,7 miliarde de euro pentru programele performante și prioritățile performante și 2,9 miliarde din rezervă uh, au de a face cu priorități care nu au atins standardele de performanță. Și statele membre trebuie să propună realocarea acestor fonduri spre alte priorități în care nivelul de performanță a fost atins și analizăm uh, cu atenție toate aceste propuneri. Următoarea evaluare se va face în 2024 pentru ultimei, ultimii doi ani. Acesta e programul. Cineva a pus o întrebare în legătură cu anumite exemple foarte interesante. Um, sunt premii pentru proiectele de succes, uneori de dimensiuni mici, alteori de dimensiuni mari. Vă invit să le urmăriți care, pentru că arată valoarea adăugată europeană și mai ales în ultimii doi ani, uh, Cred că am reușit multe, mai ales promovând transformarea digitală în diverse domenii, în diverse țări, pentru diverse obiective. Există proiecte de cooperare transfrontalieră între Germania, Belgia, Franța și Luxemburgul, de exemplu, pentru consumul durabil de energie și rețelele inteligente. Dar există și multe alte exemple interesante din domeniul infrastructurii, de al software-ului și așa mai departe. Lista e lungă. Toate acestea arată că politica de coeziune poate să fie și este o politică foarte modernă. Spun asta pentru că este o oportunitate oferită de Uniunea Europeană pentru a atinge anumite obiective și veți vedea în următoarea perioadă când alocăm până la 30% din uh, fondurile pentru coeziune și fondurile regionale în investiții în acțiunea climatică și alte lucruri similare pentru a atinge priorități politice. Același lucru este valabil și când vine vorba de domeniul digital. Dacă am uitat ceva, vă vom transmite răspunsurile în scris poate pentru a reacționa la cele spuse de domnul din Republica Cehă, dacă sunt indicații că există uh, folosiri greșite ale uh, fondurile, oprim plățile. Deci, cazurile, în, caz, în cazurile pe care le-ați menționat, am oprit plățile. Deci, uh, nu există prejudiciu la adresa banilor contribuabililor europeni, dar trebuie, e nevoie de verificări suplimentare în legătură cu respectarea legilor naționale și vom pregăti un, ras, un uh, raport uh, final în curând pe acest subiect și voi transmite informații suplimentare, uh, cel puțin cu ușile închise. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, domnul Murphy dacă dorește să reacționeze la aceste întrebări, vă rog. Thank you, Chair. Yes. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Um, m-au interesat foarte mult um, comentariile colegilor care au intervenit. Însă, în ceea ce privește întrebări specifice din, către curte, uh, Uh, cred că ele au venit în special din partea doamnei Chinici în numele doamnei Holmeier. În, în ceea ce privește asistența tehnică, sunt de acord uh, cu cele spuse, cu schimbul de uh, competențe. Cred că Comisia face deja mult pentru asistență și pentru a promova bunele practici. Participăm la multe grupuri de lucru, chiar și ca observatori, și vedem că există multe eforturi pentru a îmbunătăți situația. Însă, uh, cum spunea și domnul comisar Han, subiectul este complex și e foarte dificil să ai o abordare standard în toate statele membre. Domnul Han, glumind, a spus că um, nici măcar nu s-ar fi așteptat să ajungem la 5% rate de eroare, chiar dacă se bucură că s-a întâmplat asta la asistența tehnică, trebuie să continuăm cu asistența tehnică și cu tot restul și să sperăm că cu timpul vom reuși. În ceea ce privește simplificarea regulilor, suntem pentru orice fel de simplificare. Am spus de mai multe ori că acolo unde s-au folosit um, opțiuni de costuri simplificate, lucrurile s-au îmbunătățit, însă vedem că utilizarea este foarte limitată, ceea ce, bineînțeles, este oarecum o dezamăgire. Știm de asemenea că Comisia a propus 80 de proceduri de simplificare pentru următorul regulament prin dispozițiile comune. Am făcut câteva uh, sugestii și noi pentru că nu vrem simplificare numai de dragul simplificării. Uneori trebuie să ne asigurăm că există un echilibru și că nu pierdem uh, controlul. În ceea ce privește erorile, uh, Ați întrebat dacă există o, o diferență între cele 36 de erori identificate. Într-adevăr, pentru 2017-13 am detectat 10 erori în 5 state membre și pentru uh, perioada 2014-2020, 26 în 8 state membre. După cum spuneam, aliniatul 6, uh, am spus că Um, am menționat și acolo rata de eroare. M-ați întrebat referitor la statele membre. Am vizitat 15 state membre în acest an și am găsit uh, er câteva erori în majoritatea dintre aceste state membre. 11 uh, state membre cu 36 de erori. Uh, dar nu putem trage concluzii pentru statele membre, pentru că este un eșantion. Nu facem o eșantionare reprezentativă, deci ca să putem face, uh, să putem trage concluzii privind statele membre. Facem o eșantionare și pentru anul acesta, 2019, am adăugat un alt strat la eșantioane, astfel încât să acoperim statele membre pe care nu le-am vizitat, cu, în ideea că, până la urmă, să vizităm toate cele 28 sau 27 de state membre. Mulțumesc foarte mult. Acum avem o a doua rundă de intervenții și am să dau cuvântul doamnei C. Commissioner, as we evaluate Mulțumesc. Pe măsură ce evaluăm bugetul, mi se pare important să nu analizăm numai fondurile cheltuite, ci și eficacitatea. În martie 2018, în fața acestei comisii, șeful de Geregio a prezentat o evaluare a politicii de uh, coeziune în, în statele uh, Visegrad. Și uh, Ungaria, uh, în mod consecvent, a primit cele mai multe fonduri față de Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Însă, în ciuda faptului că a primit cele mai multe uh, fonduri, Ungaria, citez, în mod vizibil a avut o performanță mai redusă față de celelalte sta- trei state, uh, și asta în ceea ce privește toți indicatorii, creșterea PIB, uh, sărăcia sau uh, în domeniul comercial. Mă întreb care este valoarea noastră. Țara care primește cele mai multe fonduri beneficiază cel mai puțin de ele. Credeți că această problemă persistă? Și dacă da, ce putem face în viitor pentru a îmbunătăți situația? Muchas gracias. El señor... Mulțumesc foarte mult. Domnul Pexa, doriți să interveniți din nou? Da, vă rog, aveți cuvântul. Já děkuji za možnost doptat se na doplňující otázku. Eh, vy jste, pane komisaři, zmiňoval, že v případě, že se někde... Mulțumesc pentru oportunitatea de a adresa o întrebare suplimentară. Domnule comisar, ați spus că în cazul în care există nereguli sistematice, puneți capăt plăților, însă în conformitate cu informațiile mele, Agroferb, deținut de um, premierul Babiș, um, continuă să primească fonduri, chiar dacă acestea sunt plătite de autoritățile cehe. Asta afectează funcționarea pieței interne și m-aș aștepta din partea Comisiei să intervină. Ați uh, luat măsuri în acest sens? Dați-mi voie să întreb. Comisario, puede usted responder a ambos. Mulțumesc foarte mult și acum eventual domnul comisar să răspundă la cele două intervenții. Întâi, în ceea ce privește Ungaria și cifrele economice și faptul că Ungaria stă, e mai slabă decât celelalte trei state, sincer, nu sunt la curent. Trebuie să analizez mai de aproape, dar ascultând cifrele de șomaj și celelalte cifre, cred că trebuie văzut de la an la an însă nu cunosc detalii. În ceea ce privește situația din Republica Cehă, nu numai că oprim plățile dacă există abuz sistematic, ci și dacă identificăm un caz individual, atunci uh, oprim sau suspendăm imediat plățile. Dumneavoastră vă referiți la altceva și anume la subvenționarea în politica agricolă din, uh, și la subvențiile din pilonul 1. Acestea sunt independente de o companie, ci se referă la uh, hectarele deținute, la suprafața deținută și tot ce ține de asta. Însă înțeleg totuși ce spuneți, există un audit în curs pe asta, dar asta este diferența între coeziune și primul pilon din politica agricolă. Muchas gracias. Para finalizar, vuelvo... Mulțumesc foarte mult și în încheiere am să dau din nou cuvântul doamnei Chinici, eventual dacă doriți să mai adăugați ceva, în așa fel încât să putem încheia acest schimb de opinii. Vă rog. Grazie, președinte. Eu semplice... Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori pur și simplu să mulțumesc domnului comisar Han și domnului doctor uh, Murphy uh, pentru răspunsurile oferite la întrebările noastre, care au fost numeroase și de multe ori chiar complexe. În orice caz, vă mulțumesc că ați răspuns la întrebările pe care vi le-am pus eu în numele doamnei Holmeier. Deci, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați promis eventuale informații suplimentare ulterior. Bună, pues agradecer. Foarte bine. Vreau și eu la rândul meu să vă mulțumesc tuturor, curții de conturi, domnului Murphy, domnului comisar, pentru această dezbatere uh, vie și tuturor reprezentanților comisiei. Și așa cum a spus și dumneavoastră uh, mai devreme, domnule comisar, având în vedere că e ultima dumneavoastră participare, cel puțin în calitate de uh, comisar pe chestiuni regionale, vă mulțumesc pentru munca depusă și cu siguranță că pe viitor veți mai fi alături de noi în calitate de comisar pentru bugete și administrație. Mulțumesc tuturor! Iată că am încheiat uh, lucrările noastre. Tenía que decir esto. Que no lo, no lo he dicho. Mañana no olviden ustedes. Și nu uitați să aduceți mâine uh, cardurile de vot pentru că vom vota mâine. Vă mulțumesc tuturor!